se adoptă toate aceste numiri. Am de asemenea onoarea să salut uh, prezența la tribuna oficială a domnului Irakli Kovachidze, președintele Parlamentului Georgiei și întreaga delegație care îl însoțește. Ils effectuent Dânsii realizează o vizită de lucru la Parlamentul European și vor participa la dezbaterea și la votul de astăzi. Le spunem bun venit în mod cordial și acum vom trece la voturi. În primul rând, raportul domnului Tacula este un vot unic, vot cu apel nominal.